Stimate doamne, stimați doamne, reluăm uh, ședința și vă rog de asemenea să faceți interviurile în afara sălii. Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi, declarația vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate vis-a-vis -vis de situația umanitară din Yemen. Primul vorbitor este ministrul de externe Beth Kenders în numele înaltei reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. Vă rog, aveți cuvântul.